Please, colleague, uh, I ask you to sit down because uh, we, have, we, have, we start the vote. Thank you, please. Per favore, potete... Președintele, vă rog să luați loc în sală pentru a putea începe ședința comisiei. Să trecem la vot. Avem un singur raport raportul uh, doamnei Maria Muniz de Urchiza, Uniunea Europeană, actor global, rolul său în organizațiile multilaterale. Trecem la votul uh, compromisului 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Trecem acum la amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Aprobat. 64. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Să trecem la amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e, nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Deschid votul electronic pe amendamentul 72. Votăm electronic amendamentul 72. Am deschis votul. Am închis votul. Nu? Un, mai așteptăm. Așteptăm. Așteptăm. Sunt 50 uh, de cartele nu. 52 de votanți, 52 de cartele. Închid votul. 27 la 23 este aprobat. 73. Cine este pentru? Nu, nu, nu. Deci 72 a fost aprobat. Atunci votăm 74. Cine este pentru 74? Cine este împotrivă? Abțineri respins. 75 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri se respinge. 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 78. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Așteptăm ca și domnul Brock să-și termine conversația telefonică. Nu vrem să-l deranjăm. Și după aceea continuăm. 79. Cine pentru? Împotrivă? abține, Respins. 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. 81 pentru, împotrivă, abținere aprobat. 82, verificăm. Deschid votul electronic pentru amendamentul 81. 54 de voturi, așadar 30 împotrivă, 22 pentru, deci este respins. 82. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7, în trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abținere, aprobat. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic verificăm electronic partea a doua a compromisului 7. Închid votul. 28 împotriva, 26 pentru e respins. Partea a treia. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Trecem la amendamentul 86. 86. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 89 voturi pentru, împotrivă, abținere aprobat. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, deschid votul electronic. Se închide votul 27 de voturi împotrivă, 27 pentru, deci respins cu un singur vot. 91 voturi pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 92 voturi. Cine este pentru? Nu. Verificăm atunci 91. Deschid votul electronic la 91. Mai trebuie un vot. Închidem așadar votul electronic. 30 împotrivă, 23 pentru respins. 92 voturi pentru. Împotrivă, abțineri și aprobă. 93 e retras. Votăm 94. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 96 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 101 pentru, împotrivă. Mi se pare că nu e clar. Haideți să votăm electronic. 101, deschid votul. Am deschis votul. Sunt 58 de voturi. Se închide votul. 31 împotrivă, 25 pentru. Este respins. 102 voturi pentru. Împotrivă abțineri, respins. 100... Verificăm 102, deschidem votul. Deschis, votul este închis și se respinge cu 32 la 25. 103 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 104 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 104 îl verificăm. Vot electronic la 104. Se închide votul. Respins 29 la 29. În acest caz nu, știți că nu, nu este adaptat. Deci este respins. Acum, compromisul 8. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la amendamentul 113 voturi pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 118 voturi pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum Votăm 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122 e retras. Nu, 121. Vot electronic. Votăm electronic 121. Deschid votul. Deci 121. Se închide votul electronic. 56 la 2, respins. Nu, nu, deci nu trebuie să-mi schimb încă ochelarii, am văzut bine. Așa, 122 retras, 125, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 126, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 124 pentru, Împotrivă. Abținere aprobat. 127 cu amendament oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 130. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 130. Deschid votul electronic. Votăm 130. Pentru că doi colegi n-au votat, au fost uh, neatenți. Bine. Acum toată lumea a votat. 31 împotrivă, 21 pentru respins. 131. Cine este pentru? Nu. Am 131 cad, e caduc. Trecem acum la 132. Vă rog să votați 132 pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se aprobă. 133 pentru, împotrivă, abținere aprobat. 134 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Cred că e respins. Dar hai să, haideți să verificăm, se deschide votul electronic. A votat toată lumea, se închide votul. 30 pentru, 29 împotrivă. Aveați dreptate, a fost aprobat cu un vot. Și acum trecem la 137. 137 cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm. Deschid votul. Mai trebuie să voteze încă doi colegi. Un coleg acum n-a votat. Ați uitat să votați? Închid votul. Închid votul. 23 împotrivă, 28 pentru. Este aprobat. 138 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 139 e retras. 140 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 10. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se aprobă. 149. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105. Nu, nu, la 149 verificăm. Verificăm așadar electronic 149. A votat toată lumea, se închide votul. 29 împotrivă, 28 pentru respins. 150 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. 151 cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Bine, verificăm 151. Nu trebuie să spun că niciodată mi se pare că e respins. ...59 de voturi, așadar 32 împotriva, 25 pentru respins. 152 voturi pentru împotrivă, abțineri se aprobă. 153 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 154 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul 1, voturi pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Acum, votăm amendamentul 14. Uh, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Bine, verificăm amendamentul 14. Deschidem votul electronic. Mai trebuie să voteze trei colegi, doi. Mai sunt doi colegi care n-au votat. Închid votul. 22 potrivă 34 pentru este aprobat. 15 cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm electronic la amendamentul 15. Deschid votul la amendamentul 15. Mai sunt doi colegi care n-au votat încă. Închid votul. Este aprobat. 28 la 27. Acum 7, 16. Cine este pentru, împotrivă? Nici aici nu e clar. 16. Haideți să votăm electronic. Deschid votul electronic la amendamentul 16. Se închide votul electronic. Aprobat cu 33 de voturi pentru 17. No. Deci am votat 16, acum votăm 17. Cine este pentru? Vă rog, vă rog, intervenție de procedură. Domnule președinte, puteți să clarificați, pentru că uh, dumneavoastră ați spus niște cifre și pe tabelă sunt alte cifre. Și, sigur, și vorbeam între noi și nu am fost atenți. Pentru că am crezut că votăm amendamentul 17. Putem să votăm din nou amendamentul 16, vă rog. Președintele, da, totuși eu am spus amendamentul 16. Da, atunci au greșit. Trebuie să ascultați ce spune președintele. Vă spun cu toată modestia. Trebuie să aveți încredere în ce vă spune președintele și în acest caz nu cred că putem repeta votul. Deci, îmi pare rău. Trebuie să votăm 17 voturi pentru împotrivă, abține, se respinge. De- deci, Acum, votăm electronic, nu, verificăm electronic amendamentul 17. Nu vă mai uitați la tabelă, spune președintele. Verificăm electronic amendamentul 17. Mai trebuie să voteze doi colegi. Se închide votul. E respins cu 28 la 27. Acum, amendamentul 18. Cine este pentru? 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Trecem acum la amendamentul 25. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 27. Cine este pentru? Împotrivă? Uh, nu e clar. Verificăm. Deschid votarea electronică. La amendamentul 27, votul este deschis. Votul este închis. 32 împotrivă, 25 pentru, este respins. Deci trecem la amendamentul 30. Amendamentul 30, voturi pentru, la 30, cine este pentru, împotrivă, abține se respinge. 33, cine este pentru, împotrivă, abține se respinge. 34 pentru, împotrivă, abține se aprobă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Verificăm, se deschide votul. Se închide votul. 28. Este aprobat. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 40. Deschidem uh, votul electronic la amendamentul 40. Se închide votul. 30 la 30, deci este respins. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se aprobă. 42 voturi pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 44 pentru. Împotrivă abțineri se aprobă. 45 pentru, împotrivă, abțineri respins. 46 pentru, împotrivă, nu e clar. 46. Deschidem votul electronic. se închide votul, toată lumea a votat, 29 împotrivă, 31 pentru, este aprobat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. N-ați ridicat mâinile. Dar se considera aprobat. Mergem la 53. Vă rog să ridicați mâinile clar. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se aprobă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se aprobă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se aprobă. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 4. Cine este pentru? Abțin, împotrivă? Abținere? Aprobat. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm amendamentul 5. Deschid votul electronic la amendamentul 5. Închid votul. 28 pentru 32 împotrivă respins. Trecem la amendamentul 1 al Comisiei INTA. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. INTA 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri aprobat. Deci există o propunerea secretariatului de a vota împreună amendamentele de la 4 la 10. Sunt obiecții la această propunere? Ca să mai... Nu, nu sunt obiecții. Nu? Deci vreți să le votăm separat. Bine, îmi cer scuze. Trecem la 4. Votăm 4. Deci votăm intra, INTA 4. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se respinge. INTA 5. Pentru? împotrivă, abțineri, aprobat. Inta 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm 11. Bine, deschid votul electronic la amendamentul INTA 11. Se închide votul. 33 împotrivă, 27 pentru. E respins. Vot electronic privind raportul astfel amendat. Deschid votul. Ne mai trebuie două voturi. Doi colegi n-au votat. Se închide votul. Așadar, cu 53 de voturi pentru și 5, abține, 5 eh, împotrivă și 0 abțineri, felicitări raportoarei. Domnul Broc dorește să intervină. Vă rog, domnule Broc, dacă aveți uh, dorința de a interveni. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata. Domnul Brock e ocupat cu o conversație privată. Vă rog, domnule Brock, ați cerut să luați cuvântul? Nu? Nu? Atunci,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 Onorevole Salafranca, prego. Domnul Salafranca, vă rog, luați cuvântul. Presidente, muchas gracias. Vă mulțumesc. Aș vrea să o felicit pe raportor pentru rezultat și pentru adoptarea raportului său și aș vrea să se înscrie în procesul verbal deci vă spuneam că după ce o felicit pe raportor pentru rezultatul raportului și pentru vot, aș vrea ca în numele grupului meu politic să fie înscris în procesul verbal, deoarece e important să se vadă acest lucru. Deci, deși dumneavoastră a prezentat mai multe amendamente orale, grupul meu a sprijinit toate amendamentele orale pe care dumneavoastră le-a întâiat înaintat. Deci spun asta, deoarece de mai multe ori doamna raportor a respins amendamente orale înaintate de grupul meu. Deci spun asta doar ca să rămână scris în procesul verbal. Grazie per la sua onorevole. Vă mulțumesc, domnule Salafranca, pentru precizarea făcută. Trecem acum la punctul 8. Deci, după cum vă spuneam adineauri, e vorba de un schimb de, de opinii cu apărători turcmeni ai drepturilor omului. Știți că acordul de parteneriat și cooperare semnat uh, recent și care trebuie aprobat de Parlament în iunie, de Parlament în iunie, a adus acest subiect pe ordinea noastră de zi. Țările din acea regiune, mai ales Turmenistanul, sunt caracterizate de o situație instabilă a guvernului, drepturile omului sunt uh, rar respectate sub forma cunoscută de noi. În ceea ce privește delegațiile cu țările din Asia Centrală, va avea loc o reuniune și o vizită în Turkmenistan, Uzbekistan, în următoarele zile, de pe 26 până pe 30 aprilie. Noi știm că legăturile cu organizațiile independente sunt practic imposibile. De ce am încercat să ne întâlnim cu ei aici, în Belgia, pentru a vedea care este punctul lor de vedere. Îl avem aici pe Farid Tukbatulin, un apărător al drepturilor omului care a suferit de pe urma oprimării autorităților turcmene. Dumnealui a menținut legăturile cu compatrioții săi și de foarte multe ori ne-a oferit uh, informații în mod direct. Îl avem și domnul Vyacheslav Mamenov, reprezentantul uh, Organizației Demo- Uniunii Democratice Civile. Și de asemenea avem și pe doamna Veronica Goldstein de la Human Rights Watch, o organizație de apărare a drepturilor omului pe care o cunoaștem cu toții foarte bine. Human Rights Watch e o instituție foarte respectată aici, la noi, la Parlamentul European. Însă, înainte de asta, îi voi da cuvântul doamnei Heidi Hauta, la președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Vă mulțumesc! Deci să vedem care este contextul acestor discuții. În februarie, AFET-ul a aprobat o rezoluție non-legislativă care are o poziție destul de critică. E vorba de condițiile prealabile pentru ratificarea și punerea în aplicare a acordului de parteneriat și cooperare între UE și Turkmenistan. E o rezoluție non-legislativă, după cum vă spuneam, iar decizia Parlamentului și a Comisiei AFET în momentul respectiv a fost ca votul final de aviz conform al Parlamentului pentru acest acord de cooperare și parteneriat să fie amânat până să fie amânat după vizita pe care o va face Parlamentul în această țară. Deci vizita va avea loc săptămâna viitoare împreună cu delegația din Asia Centrală, pentru Asia Centrală, care va vizita și Uzbekistanul. Eu cred că mm, cazul Turmenistanului e o piatră de încercare pentru Uniunea Europeană pentru a vedea dacă putem controla într-adevăr un astfel de acord de cooperare și parteneriat iar Parlamentul are un rol cheie. De ce e o decizie atât de hotărătoare? Deoarece după intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, Parlamentul are competențele de a se opune sau de a-și da consimțământul unui astfel de acord. Doamna Nicolai subcomisia pentru drepturile omului, deci au discutat cu experți, cu reprezentanții ai societății civile, au discutat despre aspectele de drepturi ale omului din acest acord de parteneriat și cooperare. Iar rezultatul acestor discuții apare în rezoluția non-legislativă făcută de Parlament. Mai intervine și un alt aspect interinstituțional important. Mai multe aliniate Parlamentul cere un mecanism de monitorizare pentru ca Parlamentul să poată urmări într-adevăr evoluția aspectelor care țin de drepturile omului și respectarea acestora. Eu am pus o întrebare Serviciului European de Acțiune Externă privind acest uh, mecanism de monitorizare săptămâna trecută, iar răspunsul a fost foarte dezamăgitor. Serviciul European de Acțiune Externă spune că nu va implementa acest nou mecanism de monitorizare. S-a consultat cu experți juridici care au ajuns la concluzia că un astfel de mecanism ar submina și ar uh, distruge balanța uh, instituțiilor. Deci de aceea Parlamentul trebuie să fie foarte atent. E vorba de dreptul nostru de control. Iar, domnule președinte, eu v-aș solicita, v-aș ruga ca în mod oficial, în numele Comisiei AFET, să cereți un aviz juridic pentru a vedea de ce uh, avizul dat de Serviciul open de Acțiune Externă la cererea Parlamentului a fost negativ. Poate că afetul ar trebui să se întrebe de ce nu am avea un aviz din partea serviciilor juridice, deoarece aici putem crea un precedent în legătură cu implicarea noastră în cadrul unor astfel de acorduri de parteneriat uh, și cooperare. Avem aici și experți care ne vor explica perspectivele situației drepturilor omului, lucru la care nu mă voi referi eu acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! doamnă Hautala. Începem acum audierea noastră, începând cu domnul Farid Tubatulin. Le rog să intervină timp de 5 minute, dacă se poate, pentru a putea dialoga ulterior cu colegii. Vă rog, domnule Tubatulin, aveți cuvântul.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 că Parlamentul European este interesat de situația drepturilor omului din Turkmenistan. Uh, de asemenea, mă bucur foarte mult să văd că vă îngrijorează acest lucru. În ultimii 20 de ani, regimul din Turkmenistan a fost de natură totalitară. Și de-a lungul acestui timp, mai multe organizații internaționale, printre care OSCE-ul, Parlamentul European și Organizația Națiunilor Unite, ne-au tot spus că există un dialog cu guvernul turcmen și că treptat, treptat lucrurile se vor îmbunătăți. Însă președintele nostru anterior nu mai este la putere, iar cel actual urmează aceleași puteri. E drept că unele legi adoptate sunt bune, însă, din păcate, acestea nu schimbă situația în general. Și asta deoarece modul în care sunt puse în aplicare aceste legi este foarte diferit. De multe ori, guvernul adoptă anumite legi care niciodată nu ajung să fie puse în, practic, în practică. Vă voi da câteva exemple pentru a înțelege acest lucru. De exemplu, întreaga politică de a pedepsi oamenii, de asemenea, situația tratamentelor psihiatrice a fost modificată. Persoane care sunt considerate ca fiind neloiale sunt trimise în astfel de centre psihiatrice pentru a urma acolo un tratament. Asta s-a întâmplat, de exemplu, al Maradis Shapudakov, o persoană de 80 de ani care a îndrăznit să acorde un interviu radioului Libertatea, deci a fost închisă, deci această persoană, într-o clinică. Un jurnalist, de asemenea, de la același post de radio, a fost urmărit de poliția secretă și a fost pedepsit de mai multe ori. Numele său e pe o listă neagră, persoana respectivă nu poate lucra în Turmenistan, nu poate părăsi deloc țara. De exemplu, fiul său uh, mai mare nu a reușit nici să-și găsească un loc de muncă, nici să părăsească Turmenistanul pentru a îmbunătăți viața. Și din păcate acest tânăr s-a sinucis. Era vorba de Mohamed Murad. În septembrie, de asemenea, casa unui activist a fost uh, jefuită și distrusă de o bandă de răufăcători. Într-o altă familie, Berdiaev, există o adevărată tragedie. E vorba de o familie de oameni de afaceri, iar poliția secretă l-a confiscat toate bunurile, au fost torturați au fost de asemenea duși în fața justiției. A fost un proces uh, nedrept, însă totuși au existat presiuni uh, extraordinare. Iar mama acestei familii, Acibal, a fost închisă de mai multe ori într-o clinică uh, psihiatrică. Această femeie a avut mai multe încercări de sinucidere. O altă persoană Ahmed Anaeva a încercat să meargă la Moscova pentru un tratament uh, medical, însă nu i s-a permis niciodată să plece din Turmenistan doar pentru că este rudă cu unul, este rudit cu un membru al opoziției. Deci, vedeți, această practică de a-i uh, lua drept ostatici pe cei din familiile membrilor opoziției, deci această practică se menține, continuă de ani de zile. Și am și alte exemple. Recent, un grup de tineri cântăreți au fost arestați deoarece au îndrăznit să acorde un interviu unui post de radio turc. Și rudele lor, de asemenea, au fost uh, duse în fața unui tribunal și condamnate. Acestea sunt doar câteva exemple. Știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Domnul uh, președinte, da, vom avea ocazia de a dialoga pe larg și de a discuta în amănunțime aceste lucruri. Îi dăm cuvântul acum domnului Iaceslav Mamedov, reprezentantul Uniunii Civile Democratice Turcmene și pe dumneavoastră vă rog să vă exprimați timp de 5 minute pentru a avea o dezbatere cu colegii. Mă cu mult interes, sincer, mai avut Ascultăm cu mare atenție. Я хочу выразить благодарность за то, что э, был приглашен сюда, и мне, э, у меня появился... вопрос. Mulțumesc, домнуле președinte. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici, în fața dumneavoastră, și pot să vă vorbesc de aici, de la prezidiu. Discutăm despre relațiile cu Turkmenistan, uh, relațiile Uniunii Europene și v-aș ruga să nu comiteți erorile ce au fost comise de colegii și de la Națiunile Unite. Aceștia niciodată nu au analizat situația în detaliu în țara noastră și nu au cerut uh, din partea Turkmenistanului să își îndeplinească datoriile față de comunitatea internațională. Am, s-a sprijinit, a fost sprijinită neutralitatea Turkmenistanului, dar problema este că Turkmenistanul niciodată nu și-a îndeplinit obligațiile internaționale. A, a, a ratat această ocazie de mult. Și tocmai de aceea v-aș ruga, în momentul în care discutați despre această țară și luați decizii în legătură cu aceasta, să nu țineți cont de acest aspect. Este foarte dificil să cooperezi, să întreții relații de cooperare cu țări, cu uh, guverne autoritare. Mărturisesc că liderii noștri sunt uh, extrem de dificili și știu foarte bine cum să evite îndeplinirea obligațiilor. Aș dori de aceea să solicit ca toți prizonierii politici să fie eliberați. Ar trebui ca oprimarea politică să fie, să, fie, să ia sfârșit. 15.000 de oameni au fost puși pe lista neagră și trebuie să ne restructurăm acum societatea. Dacă vor fi îndeplinite toate aceste condiții, atunci nu vor mai exista obstacole în calea cooperării și în calea parteneriatelor. De aceea, vă atrag atenția asupra unui fapt cât se poate de în afara legii. Știm că Adalan Dubé este un uh, prizonier uh, închis într-un lagăr de concentrare, pentru că despre asta este de fapt vorba și aș vrea să vă spun că prizonierii din uh, acea închisoare nu au dreptul de a se vedea cu rudele, nu au drept la vizită. De asemenea, nu au dreptul de a se întâlni cu avocații ce îi reprezintă. Iată, o situație de lagăr de concentrare și de aceea aș dori să discutați despre problema închisorilor cu guvernul din Turkmenistan. Știu că ne presează timpul și tocmai de aceea vreau să fiu cât mai succint. Vreau să vă spun că această situație trebuie um, discutată în amănunțime cu mamele care și-au fii în închisoare. Este vorba despre persoane tinere dependente de droguri, care de fapt au fost obligate să recurgă la consumul de narcotice. Drogurile provin din Tajikistan în uh, cantități industriale și guvernul sponsorizează acest trafic. De aceea v-aș ruga să țineți cont de atitudinea pasivă a forurilor internaționale. Atitudinea pasivă și tăcerea reprezintă acceptanța față de ceea ce face guvernul nostru. De aceea v-aș ruga să stipulați niște condiții preliminare pentru a, ca apoi să decideți dacă într-adevăr doriți o cooperare cu acest guvern. Atrag, trag un semnal de alarmă asupra unui uh, nou concept, democrație via economie. Niciodată nu am reușit să Uh, schimbăm un guvern autoritar prin legături economice și comerciale. Practic se face un lobby ascuns uh, pentru interesele Uniunii Europene. Turkmenistanul uh, oferă 2 până la 3% din rezerva sa de gaz Uniunii Europene. Aș v-aș ruga să țineți cont de toate aceste lucruri în momentul în care discutați despre țara mea. Mulțumesc, spune președintele. Veronique Goldstein are acum cuvântul de la Human Rights Watch. Este o organizație cu care suntem familiari datorită altor afirmații făcute în fața Uh, uh, Comisia și altor intervenții. Ne va vorbi despre Turkmenistan, dar și despre implicațiile regimului de acolo în diferite foruri internaționale. Vă spun și dumneavoastră, doamnă, să vă limitați la 5 minute. Vă mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, sunt extrem de încântată să mă aflu astăzi aici. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui document redactat de Human Rights Watch cu privire la Turkmenistan. Asta cu ocazia vizitei uh, Comisiei pentru Afaceri Externe în acea țară. Nu o să irosesc timpul alocat. Vreau să vă ofer uh, Uh, oricum, colegii mei deja au vorbit despre situația drepturilor omului în Turkmenistan și despre cât de dramatică este situația acolo. Eu voi încerca să fac legătura între starea deplorabilă a drepturilor omului în Turkmenistan și politicile Uniunii Europene față de această țară și rolul Parlamentului European în consolidarea celor politici. Mă voi referi și la ceea ce a spus doamna Hautala. Este foarte important. Este important că Parlamentul European are acum o șansă uh, extraordinară de se asigura că într-adevăr va juca un rol cheie în conturarea politicilor europene, astfel încât să se ajungă la îmbunătățirea ale situației drepturilor omurilor, o, oamenilor. Mă scuzați. Discutăm uh, aici despre un guvern cât se poate de autoritar, care nu vizează deloc îmbunătățirea drepturilor oamenilor. dorim să stabilim anumite repere pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Uh, însă, e, din păcate, aceste repere până acum nu au fost uh, atinse. În anul 2009 Uh, Parlamentul European și-a dat uh, avizul conform pentru un acord de cooperare cu Turkmenistan, uh, cu precondiția de a fi îmbunătățită situația în acea țară. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Comisia și Consiliul, în plus față de cele întrebate la Parlament, au spus că vor solicita îmbunătățiri în Turkmenistan, mai ales în vederea încheierii unui acord de parteneriat și cooperare. Din păcate, nu se întrezăresc rezultate concrete ale eforturilor întreprinse de Comisie, Consiliu și acum de SAE pentru a promova într-adevăr un asemenea progres. Așadar, avem de-a face cu un guvern care nu dorește să facă reforme și o Uniune Europeană care nu a întreprins un efort real de a solicita astfel de reforme. Moțiunea de rezoluție adoptată la comisia aceasta la începutul acestui an și-a dat uh, avizul conform pentru um, acordul de parteneriat și de cooperare cu mențiunea că trebuie să existe un mecanism de evaluare și de monitorizare. Însă s-a spus foarte clar, cel puțin asta a spus SEA, că nu va exista un astfel de mecanism. De asemenea, un alt reprezentant al SEAE s-a referit uh, ieri la o reuniune pe acest subiect și a spus clar că nu va exista un sistem de evaluare și de monitorizare, ceea ce schimbă dramatic situația rezoluției adoptate la această comisie. SAE până acum a eșuat în a oferi un răspuns la celelalte întrebări cheie adresate în relație cu acest subiect. Se dorea un studiu de impact față de acordul de cooperare ce există până acum uh, cu Turkmenistan față de drepturile omului. Inițial se credea că Turkmenistanul va încuraja reforme mulțumită acestei cooperări, însă din păcate nu s-a întâmplat. Trebuie să reflectăm și asupra acestei situații și să evaluăm uh, drepturile omului în această țară. Situația este cât se poate de dramatică. De asemenea, trebuie să analizăm angajamentul și voința politică a autorităților din Turkmenistan de a face reforme. Până acum nu există dovezi în acest sens. Și nu în ultimul rând, trebuie să analizăm uh, posibilitatea Uniunii Europene de a solicita rezultate concrete de îmbunătățire în Turkmenistan. Trebuie să tragem uh, învățămintele din ceea ce s-a întâmplat uh, în trecut, din ceea ce s-a întâmplat în uh, um, Orientul Mijlociu și cum anume putem să facem un transfer de experiență în Turkmenistan. Până acum, politicile în acel context al Orientului Mijlociu au eșuat ar trebui însă să depășim uh, granițele Orientului Mijlociu de data aceasta, să discutăm despre interes strategic precum uh, să discutăm despre interes strategic într-adevăr, dar să ținem cont totodată de drepturile omului, fiindcă cele două nu se exclud. Ieri, la delegația pentru Asia Centrală, s-a uh, a existat o intervenție foarte interesantă din partea SAE, care vizează un uh, argument foarte important față de drepturile omului. S-a spus că guvernul din Turkmenistan a manifestat o deschidere față de îmbunătățirea cooperării cu Uniunea Europeană, că nu dorește să limiteze relații internaționale la Rusia și la China. Ei bine, asta am spus-o noi cei de la Human Rights tot timpul, că această relație dintre UE și Turkmenistan nu trebuie să servească doar interesul strategice ale Uniunii Europene, este ceva ce își dorește Turkmenistan și astfel Uniunea Europeană are o marjă de intervenție mult mai mare și trebuie să profite de aceasta acum. A utiliza această marjă înseamnă, pe scurt, a nu uh, oferi uh, pe gratis acordul de parteneriat și cooperare. Trebuie ca acesta să fie un instrument pentru promovarea și apărarea drepturilor omului. Trebuie să se insiste asupra promovării acestora înainte de a fi încheiat acordul de parteneriat și de cooperare. Mulțumesc! Mulțumim! foarte mult pentru intervenție, spune președintele. V-ați terminat intervenția, dacă bine am înțeles. Îmi cer scuze. Oricum, puteți să interveniți și mai târziu. Înainte de a da cuvântul colegilor noștri, aș dori să dau cuvântul domnului Fișera de la Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că poate și domnia sa dorește să facă câteva comentarii pe acest subiect. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, thank you, Chairman. Good morning. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Voi spune doar câteva cuvinte. Înțeleg că nu avem foarte mult timp. Aș vrea să încep prin a-mi exprima aprecierea față de intervențiile antevorbitorilor mei Cred că apreciem foarte mult munca făcută de ONG-uri în țară și în regiune și, de asemenea, apreciem uh, uh, marea provocare pe care o reprezintă aceasta. Cred că suntem cu toții de acord aici că situația drepturilor omului în Turkmenistan este preocupantă, de asemenea este preocupantă pentru alte țări din Asia Centrală și Uniunea Europeană uh, a plasat uh, problema drepturilor omului în uh, centrul relațiilor cu această țară. E foarte importantă pentru strategia Uniunii Europene pentru Asia Centrală, strategia aprobată în 2007. De atunci avem dialoguri privind drepturile omului în mod regulat în fiecare an, care ne permit să discutăm cu fiecare din aceste țări, incluzând Turkmenistanul, într-un mod foarte direct și foarte franc. Evident, discuțiile sunt dificile, dar putem să punem întrebări, să ne implicăm, uh, să discutăm cu o serie întreagă de uh, interlocutori din partea turcmenă și în jurul acestor dialoguri pentru drepturile omului am dezvoltat și un dialog cu societatea civilă, fie că e vorba de membri ai uh, uh, panelului de aici, care sunt persoane care, ne, cu care ne consultăm activ în pregătirea dialogurilor. Dar vreau să subliniez un lucru. Angajamentul nostru față de drepturile omului cu autoritățile turcmene nu se restrânge la aceste dialoguri, ci uh, folosim uh, și uh, introducem problema drepturilor omului la toate nivelurile de politică, în toate dialogurile, uh, de exemplu la discuția uh, la nivel ministerial de la Tashkent, s-au discutat o serie de probleme ale drepturilor omului, incluzând unele care au fost subliniate în mod repetat de Parlamentul European. Credem că uh, cu țări cum ar fi Turkmenistanul, și aici uh, sunt complet de acord cu ce s-a spus înainte în legătură cu situația dificilă a drepturilor omului. Credem în uh, contact, în discuții, nu, uh, înțelegem că nu se pot face progrese pe termen scurt, este un proces îndelungat și cu cât suntem mai implicați, cu atât mai bine uh, suntem într-o poziție de a încuraja unele reforme. Și de aceea și noi sperăm să vedem uh, că acest acord uh, intră în vigoare cât mai uh, repede cu putință, pentru că acest acord de parteneriat și cooperare ne va da noi instrumente, nu va fi doar un simplu cadru, ne va da noi instrumente de acțiune, incluzând Parlamentul, pentru că se va crea o comisie parlamentară și asta va, va permite și dumneavoastră să aveți un schimb de informații și o, niște discuții. De asemenea, parteneriatul, a spus doamna Hautala, a menționat doamna Hautala discuțiile noastre recente pe această chestiune în legătură cu mecanismul de monitorizare și nu o să le repet, dar din nou cred că legat de acest mecanism, uh, el ne va permite să uh, fim pe picior de egalitate așa cum suntem cu toate celelalte țări din Asia Centrală. Dați-mi voie să închei sublinind cât de important este rolul pe care trebuie să-l joace Parlamentul European aici suntem uh, foarte uh, bucuroși să aflăm că vizita Parlamentului European în Turkmenistan va avea loc și așteptăm cu nerăbdare uh, rezultatele, observațiile, comentariile dumneavoastră privind această misiune. Și, în fine, aș vrea din nou să mulțumesc ONG-urilor și tuturor persoanelor prezente aici, pentru că ei joacă un rol foarte important în efortul noastră de a înțelege mai bine situația și de a avea o dezbatere cât mai cuprinzătoare și uh, sper să cooperăm în continuare. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, dr. Fischer. Trecem acum, uh, începem acum dezbaterile. Mai întâi dau cuvântul domnului Pöttering, președintele Parlamentului, fostul președinte al Parlamentului European. Vă rog. Ja, herzlichen Dank, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim recunoștința atât pentru Faret Tubatulin, cât și pentru Iaceslav Mamidov precum și uh, față de invitata noastră din Suedia, reprezentanta Human Rights Watch. Trebuie să ținem cont de faptul că domnul Tugbatulin a găsit uh, azil în uh, Austria și celălalt invitat, în, celălalt invitat în Olanda. Și știm foarte bine ce înseamnă să spărăsești, părăsești, să țara din motive de libertate. Aș dori să mă refer la principiul stabilității. În Uniunea Europeană, în lume, în general, se formulează mereu argumentul stabilității. Și că nu ar trebui să uh, analizăm foarte de aproape uh, în relație cu stabilitatea ce se întâmplă cu drepturile omului și cu libertățile. Dar să știți că pe timpul uh, regimurilor autoritare din Europa, stabilitatea a fost cel mai problematic aspect, pentru că de dragul stabilității s-au făcut foarte multe de dragul sta ă, stabilității ă, s-au trecut cu vederea foarte multe lucruri. Însă nu există stabilitate fără libertate, democrație și drepturi, ă, drepturile omului. Fără toate aceste lucruri nu putem avea stabilitate. Vom avea eventual fără aceste lucruri doar o liniște specifică cimitirului, dar nu nici de cum stabilitatea dorită la nivel european și la nivel global. Mulțumesc. Domnul Belder are cuvântul două minute. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc de asemenea și invitațiilor noștri pentru contribuția dumnealor. E șocant ceea ce am auzit. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre această teroare psihopolitică din țara dumneavoastră. Asta mă face să simt fior pe șirea spinării și să mă gândesc la ce se întâmpla pe vremea Uniunii Sovietice sau în China. Eu aș vrea acum să vă vorbesc și despre libertatea de cult. În țara mea există o fundație la Ghent care are legături de foarte mult timp cu surse din Turkmenistan. Ieri am auzit că baptiștii neregistrați, de exemplu, din Turkmenistan, se confruntă cu dificultăți foarte mari, sunt din ce în ce mai oprimați, nu își pot uh, organiza adunările, trebuie să o facă seara sau noaptea în secret, deci toate ceremoniile lor religioase sunt făcute pe ascuns. Deci e vorba aici de o primare clară a libertății de cult. În același timp, am auzit că și am auzit că Biserica Ortodoxă va putea să construiască o catedrală în Tashkent. Deci eu mă întreb dacă cetățenii din Turkmenistan care aparțin unor culturi neînregistrate nu ajung să fie victimele codului penal turcmen, deși acolo scrie negru pe alb că au dreptul de a-și exercita religia. E vorba de articolul 154 din acest cod penal. Deci am auzit de asemenea că există din ce în ce mai multe oprimare, încălcări ale, ale libertății religioase, deci vreau să știu de la dumneavoastră dacă e adevărat sau nu. Am auzit de asemenea că pe 28 ianuarie un uh, apartament în, Turc, în Turkmenabad a fost uh, și iar uh, proprietarii au trebuit să plătească înainte de a fi eliberați, deoarece se pare că au fost arestați. Deci sunt niște probleme inacceptabile. Uniunea Europeană ar trebui să se exprime în apărarea cetățenilor din Turkmenistan. Deci ce credeți despre libertatea religioasă, pe scurt? Vă mulțumesc. Domnule Paleschis, două minute. Ačiū labai. <clears throat> Manau, kad mes išgirdome svarbius da- Mulțumesc. Am auzit astăzi niște lucruri foarte importante privind Turkmenistanul. E o țară specială, deosebită, deoarece din toate statele din fostul spațiu sovietic, Turkmenistanul întotdeauna o țară cu un statut deosebit. Știți, acel cult al personalității care a avut loc în Turkmenistan. După ce a murit fostul dictator, speram ca lucrurile să se îmbunătățească, însă asta nu s-a întâmplat. Și acum e clar că trebuie să alegem una din două. Deci fie să amânăm semnarea acestui acord de parteneriat și cooperare, fie să semnăm acum. Deci eu sunt de acord cu cei care au spus că ar trebui să alegem răul mai mic, deoarece ambele opțiuni sunt rele. Deci trebuie să avem totuși un instrument pentru a acționa în interiorul acestei țări. Am o întrebare. Rusia, China, Iranul, Turcia sunt jucători uh, principali în această regiune, însă niciuna din aceste țări nu este democratică, bineînțeles cu excepția Turciei. Deci aș vrea să știu Ce țări din toate acestea credeți că pot avea o influență pozitivă asupra Turkmenistanului? Vă mulțumesc, domnule Palecchis. Domnul Chelam. Grație, președinte. Uh, Vă mulțumesc. Eu cred că doamna Hautala a făcut o prezentare foarte bună la început și le mulțumesc de asemenea și reprezentanților turcmeni pentru informațiile foarte utile pe care le-au adus. În ceea ce privește spusele reprezentantului Comisiei, știm, cu cât ne angajăm mai mult, cu atât putem influența în sfârșit această situație. Însă asta s-a dovedit a fi o gândire uh, Uh, voluntaristă, să zic așa. Nu s-a întâmplat nimic, deoarece cei care sunt închiși în închisori nu pot aștepta ani de zile sperând ca regimul să se schimbe la un moment dat. Cred că putem fi de acord cu domnul Mamedov. Dumnealui a spus că niciodată nu putem schimba un regim autoritar prin intermediul relațiilor comerciale numai. Însă ceea ce a spus și doamna Goldstein, ei a spus că Uniunea Europeană are o marjă de intervenție, poate influența lucrurile. Da, aici intervine condiționalitatea. Da, noi vrem niște relații comerciale, bineînțeles, însă, în primul rând, acest regim trebuie să ne convingă că se va schimba într-adevăr situația drepturilor omului. Grazie, onorevole Chelam, onorevole Nicolai, per due minute. Doamna Nicolai, două minute, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, doresc să salut această inițiativă care dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de importante sunt drepturile omului pentru Parlamentul uh, European uh, doresc să salut de asemenea prezena celor doi distini activiti în domeniul drepturilor omului înțeleg că domniile lor au fost uh, prezențe remarcabile în bătălia pentru a promova drepturi și libertăți în turkmenistan din păcate ați fost nevoii să vă părăsii uh, țara de origine dar uh, consider că trebuie noi să vă sprijinim să continuai activitatea pe care o desfăurai deja i mai ales că domnul mammadov este distinsul lider al uh, uniunii democratice civile turkmene. Uh, iată că avem de a face în uh, exil cu o organizație care dorește binele uh, țării de origine și cred că această organizație trebuie sprijinită. ceea ce domniile voastre afirmați îmi aduce aminte mie ca om care vin dintr o țară fostă comunistă de practicile totalitare de tip sovietic care au fost prezene active în această materie până în o mie nouă sute optzeci și nouă i și cred că uh, obligația noastră stimai colegi ca și parlamentari europeni este ca săptămâna viitoare atunci când vom avea ocazia să fim la ashgabat toate uh, problemele ridicate de distinșii noștri invitați să fie ridicate autorităților turmene și să așteptăm uh, un răspuns cât mai solid care poate fi interpretat ca uh, uh, o deschidere spre dialog un dialog constructiv în materie de drepturile omului spunea unul dintre invitații dumneavoastră și aici aș dori să intervin cu o întrebare că uh, națiunile unite au făcut o greeală atunci când uh, au încercat în uh, uh, turkmenistan să stabilească prin structurile specializate ale onu inițiative care să amelioreze situația drepturilor omului în această țară. credei că o, eventual, un eventual boicot al comunității internaționale faă de această ară inclusiv al naiunilor unite inclusiv al uniunii europene ar fi de natură să uh, stimuleze autorităile turmene în a i îndeplini în mod real pentru că formal aa cum spuneai uh, o serie de legi au fost adoptate în a i îndeplini în mod real aceste obligaii este utilă? Vă mulțumesc, încheie dezbaterea doamna Gomes, două minute. I'm uh, in the delegation which is visiting Turkmenistan next week. And uh, uh, I note the, the... Vă mulțumesc. Știu că există o mare diferență, însă ceea, ceea ce spunea doamna Goldstein, prăpastia între situația drepturilor omului și ceea ce spunea reprezentantul uh, C.A.E. o situație îngrijorătoare. Deci, îl întreb pe reprezentantul, pe reprezentantul SAE dacă pe lângă retorica acestui dialog ne poate indica un singur element concret, unul singur asupra căruia s-a înregistrat vreun progres, vreo reformă care a ajuns să devină realitate, vreo, vreo închisoare închis um, sau ceva de genul ăsta. Deci ne puteți spune că avem motive să Sperăm că acest acord va fi o, un instrument pentru a îmbunătăți lucrurile. The, the, the speaker... Aș vrea să întreb acum pe cei care au intervenit. Dacă pot comunica cu oamenii de la fața locului, dacă în mod uh, legal pot lua legătura cu colegilor uh, prin intermediul prietenilor sau al asociațiilor, deci pot astfel să activeze în Turkmenistan? Și acum, referitor la întrebarea făcută de doamna Nicola în legătură cu acest boicot al organizațiilor internaționale și dacă ar fi eficace sau nu. Deci cum credeți că ar putea folosi Uniunea Europeană puterea de influență pe care o are? Vă mulțumim, doamnă Gomes. Acum, urmărind ordinea de la început, le voi da 5 minute fiecărui oaspete pentru răspuns fiecare în funcție de întrebările făcute de colegi. Vă rog, domnule Tubatulin, aveți cuvântul. După care ceilalți doi invitați. Vă mulțumesc pentru interesul noastră și pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Aș vrea să încep prin a răspunde dacă regimul din Turkmenistan poate fi considerat unul stabil. Cu toții știți că acum două sau trei luni, țările din Africa de Nord erau considerate stabile și existau niște legi care funcționau aparent normal acolo și nimic uh, n-a, pre, prevestit ce avea să se întâmple în țările uh, din nordul Africii. La fel se întâmplă acum și cu Turkmenistanul. Pare stabil, are legi, problema este cum sunt ele implementate. Colegul uh, Maned a menționat de asemenea, Mamedov a menționat de asemenea situația drogurilor, care e foarte serioasă, și la fel situația șomajului, pentru că un număr foarte mare de oameni nu pot să-și găsească uh, slujbe. Noi avem legături încă în țară și putem monitoriza situația de acolo și publicăm pe uh, Uh, website-ul nostru statistici uh, privind situația Turkmenistanului datorită informațiilor pe care le primim de la mulți prieteni uh, din Turkmenistan. Și am prieteni care ne întreabă când o să se întâmple și la noi o revoluție. Și vreau să vă spun că dacă veți merge în Turkmenistan, vă rog, gândiți-vă la următorul scenariu de evoluție dacă conducătorii țării speră că vor putea să păstreze situația așa cum este ea acum, ce se va întâmpla va fi că pur și simplu indignarea populară se va acumula și până la urmă va avea loc o explozie ca și în alte țări. Deci nu cred că merită să cerem ceva mai serios din partea lor. Există legi doar aceste legi trebuie să fie aplicate și respectate. În ce privește libertatea religioasă, într-adevăr, este o problemă uriașă pentru acele uh, biserici, pentru acele religii și minorități care încearcă să aducă literatură religioasă în Turkmenistan. Acest lucru este interzis. Organizațiile religioase sunt interzise dacă ele nu sunt înregistrate și chiar și cele care sunt înregistrate sunt sub presiuni constante din partea autorităților, incluzând uh, și activiștii musulmane. Deci știu acest lucru, dar din lipsa timpului n-am dat foarte multe exemple specifice de activiști musulmani care sunt trimiși uh, la închisoare și care mor acolo, uh, familiile lor sunt arestate și sunt tot felul de exemple de acest tip. Acum, dacă Comisia Europeană, Uniunea Europeană semnează un acord cu Turkmenistanul, Turkmenistanul și asume niște obligații. Și oricum Turkmenistanul este membru OSCE și are obligații asumate, incluzând uh, uh, cele de respectare a drepturilor omului. Dar modul în care implementează aceste obligații este uh, absolut ridicole, zero. Nu a existat niciun fel de intenție de a comunica cu cetățenii. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că noi, de exemplu, suntem siliți să folosim comunicații criptate cu prietenii noștri care ne oferă informații, dar dacă vorbesc la telefon cu mama mea, de exemplu, nu pot să-i spun uh, tot ce aș vrea să-i spun și la fel nici ea nu poate să-mi spună tot ce vrea să-mi spună și uh, sunt uh, obligat să îi ascund faptul că, de exemplu, uh, autoritățile turcmene se pregăteau să mă asasineze, au făcut un complot să mă, în încercarea de a mă asasina. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care ne oferă informații cu mari riscuri. Unii oameni spun că OSCE nu poate monitoriza situația, chiar dacă are un centru la Shabad, dar ei nu fac altceva decât să țină seminarii acolo. Însă este un fapt că autoritățile turmene se tem de o astfel de eventuală monitorizare. Pe de altă parte, Crucea Roșie și Semina Roșie nu pot avea acces la închisori pentru că autoritățile încearcă să ascundă totul. Deci porniți de la ideea că autoritățile turmene încearcă să ascundă totul de toată lumea. Domnul doctor Mamedov, vă rog. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului pentru comentariile și remarcile care s-au făcut s-au pus întrebări cheie. În primul rând, uh, uh, despre activiștii din Turkmenistan, pe care a menționat colegul meu. Poate veți fi surprins să aflați că Turkmenistanul nu este doar un loc unde uh, poți să te duci să, și să-i dai telefonul unui activist pentru drepturile omului și să discuți la telefon toate lucrurile. Toată comunicarea noastră cu activiștii de acolo este uh, criptată și ascunsă. Există uh, activiștii pentru drepturile omului au un, un program de training special ca să învețe cum să comunice într-un mod uh, criptat. Suntem obligați să facem acest lucru și vă dau un exemplu. Poate părea paradoxal pentru noastră, dar ca noi să ne asigurăm că un activist pentru drepturile omului poate fi dus din Turkmenistan în Rusia ca să putem să discutăm cu el, uh, durează cam două luni. Trebuie să creăm o poveste că se duce la o nuntă sau la ziua cuiva sau că are rude în Rusia, astfel încât Uh, să vină, deci vine o rudă între ghilimele care îl ia și îl duce la Moscova într-un apartament și acolo ne întâlnim. Deci asta e situația reală, așa lucrăm noi cu activiștii noștri, pentru că dacă îl sun direct la telefon, asta poate să ducă la represiuni împotriva lui. un activist a fost închis timp de un an și motivul a fost că a primit un telefon și prin care se cereau niște informații. A fost la închisoare și a ieșit din închisoare un om distrus fizic, handicapat și nici acum nu și-a revenit. Doamna Nicolae a întrebat despre boicot Uh, stimați europarlamentari, aș vrea să uh, repet ce am spus. Nu faceți aceleași greșeli pe care le-au făcut alți diplomați occidentali și alți uh, uh, oficiali occidentali în 95. S-a uh, adoptat o rezoluție care să accepte uh, neutralitatea Turkmenistanului. Deci prin acest document, practic, i s-a întins o mână acestui regim, indiferent cum... Uh, și dacă el își îndeplinea obligațiile. Din 1995 acest, uh, acest drum n-a dus nicăieri, este un, un eșec. Noi am sperat că această cooperare va aduce democrație și am obținut exact opusul. În acest moment e vorba despre unul dintre cele mai represive regimuri. Deci dezvoltarea cooperării cu Turkmenistanul, când vorbim despre dezvoltarea cooperării cu Turkmenistanul, haideți să facem acest lucru pe baza unor precondiții. După ce Turkmenistanul îndeplinește aceste precondiții, continuați cooperarea și decideți că Turkmenistanul este pregătit să urmeze o cale democratică. Dacă aceste precondiții nu sunt îndeplinite, atunci Ă, nu, nu, va, nu se va democratiza țara, pentru că dacă aceste condiții, precondiții nu sunt îmbunătățite, regimul nu va coopera, nu își va îmbunătăți uh, situația. Aveți de-a face cu un regim foarte dur, cinic și pragmatic, care vă poate uh, minți și vă poate înșela la nesfârșit formula e aceeași. Ne întâlnim, discutăm, promitem și până la urmă nu facem nimic. Și cine profită din, din asta? Regimul profită. Așadar, asta înseamnă că Parlamentul European dă dovadă de slăbiciune dacă uh, discută cu acest regim, pentru că practic înseamnă că Parlamentul European își asumă rolul pe care acest regim represiv uh, i l-a uh, dat. Vă rog, ascultați-le pe mamele ai căror fii au fost uh, aruncați în închisori uh, ale celor care au murit de pe urma dependenței de droguri, de cei care au fost uh, puși pe listele negre. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Politica de până acum, politica de a stimula democrația și de a obține democrația prin comerț și uh, relații economice dă greș. La fel Mugabe, la fel Birmania, gândiți-vă, e aceea situație. Poți să vorbești cu Mugabe cât vrei, dar Robert Mugabe va rămâne la fel și Bir Mohamedov va rămâne Bir Mohamedov. Deci numai dacă susținem uh, societatea civilă vom putea schimba situația în Turkmenistan. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule doctor Mamedov. Doamna Goldstein, vă rog 5 uh, minute. Vă mulțumesc și eu pentru întrebările excelente pe care le-ați, le-ați adresat. Chiar au fost la obiect. Și vă mulțumesc și pentru reacțiile dumneavoastră. Aș vrea să vă spun în primul rând că Human Rights Watch nu uh, încurajează un boicot. Noi nu încurajăm izolarea ci noi suntem pentru o formă de angajare care să ducă la niște măsuri tangibile care să îmbunătățească situația drepturilor omului. Și aici cred că avem o abordare complet diferită de cea pe care a avut-o Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă, care par să creadă uh, în dialog de dragul dialogului. Deci, da, e bine să dialoguezi, să dai dovadă de angajament, însă nu e suficient. Dialogul trebuie să fie o cale pentru a atinge un obiectiv specific și nu doar un scop în sine. Și ajung acum la o a doua observație. Referitoare la faptul că această relație e pe termen lung deci Uniunea Europeană nu ar trebui să se aștepte la niște rezultate imediate, se spune că ar trebui să fie răbdător și să nu ne așteptăm la niște reforme peste noapte. Cred că ar fi interesant să aflăm de la Serviciul European de Acțiune Externă cât timp sunt gata ei să aștepte niște rezultate. Din anii noștri de experiență, de monitorizare a drepturilor omului și de promovare acestora în Turkmenistan și în Asia Central și în alte țări autoritare, deci ne-am dat seama că nu apar rezultate dacă nu se fac niște presiuni externe continue pentru a obține acele rezultate. Aceste guverne nu au voința politică de a reforma lucrurile și singura cale de a obține rezultate e să faci presiune asupra acestor guverne. Acum, în ceea ce privește întrebarea domnului Paleschis, dumnealui spunea că trebuie să alegem între două rele, că e o opțiune grea oricum. Dumnealui spunea că e mai bine să avem acordul de parteneriat și cooperare decât nimic, deoarece astfel ar crește influența Uniunii Europene pentru a promova niște schimbări um, înspre bine. Uh, da, noi credem că perspectivele unor relații actualizate ar putea fi folosite drept stimulent pentru progres, însă, din păcate, nu așa au stat lucrurile până acum. Uh, Uniunea Europeană nu a, nu a folosit această perspectivă, această promisiune pentru a cere îmbunătățirea situației drepturilor omului. Deși Parlamentul European a spus exact ce măsuri de drepturi ale omului trebuie să ia Turkmenistanul pentru a avea niște relații mai consolidate, însă celelalte instituții europene, din păcate, nu au preluat acest îndemn lansat de Parlament. Deci nu și-au dat sprijinul politic pentru aceste reforme. Și asta a fost o pierdere enormă de timp. Însă nu e prea târziu, nici acum. Deoarece trebuie să luați o hotărâre foarte importantă și problema pe care trebuie să vă puneți este dacă veți acorda acest acord pe degeaba sau dacă veți uh, menține acest acord drept un stimulent și veți insista Trebuie făcute modificări în ceea ce privește situația drepturilor omului înainte ca Uniunea Europeană să uh, semneze acest acord. Și acum, în încheiere, aș vrea să spun că acest APC uh, se spune că va plasa Uniunea Europeană într-o poziție mai bună, că îi va da unelte mai bune de promovare a drepturilor omului. E bine, noi nu vedem cum se poate așa ceva. Deci nu găsim niciun fel de probe pentru a sprijini o astfel de afirmație. Ce instrumente specifice ar câștiga Uniunea Europeană având acest acord de parteneriat și cooperare? Uniunea Europeană poate să ridice problema drepturilor omului la nivel înalt cu guvernul turmen și acum. Nimic nu, nu îi împiedică să facă asta însă nu văd decât uh, niște declarații generalizate uh, care uh, apar în comunicatele de prese cum ar fi cea de la reuniunea ministerială de la Tashkent de acum câteva săptămâni. Într-o pagină și jumătate, doar trei rânduri se referă la drepturile omului. Se spune că participații uh, iau act de importanța angajării mm, pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului ce e asta? E praf, nu e absolut nimic. Deci nu astfel sunt ajutați acești uh, activiști atât de curajoși, care lucrează atât în Turkmenistan cât și în afara acestei țări. Nu astfel le punem la dispoziție uneltele de care au nevoie sau sprijinul atât de necesar pentru a-și continua munca atât de curajoasă. Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe, poate să facă mai multe și are acum o șansă istorică de a asigura uh, o îmbunătățire uh, clară a drepturilor omului. Vă mulțumesc, domnul președinte. Cred că domnul Fișera trebuie să răspundă doamnei Gomes. Domnule Fișera de la Serviciul European de Acțiune Externă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am ascultat cu mare atenție diferitele comentarii, răspunsurile. Uh, our... În ceea ce privește libertatea de religie, da, e o problemă care ne îngrijorează și pe noi. Și la ultimul dialog pe marginea la următorul dialog pe marginea drepturilor omului în iunie vom discuta despre asta. În ceea ce privește condițiile de detenție în închisori, acestea ne îngrijorează foarte mult. Ceea ce privește întrebarea doamnei Gomes, ca membru al SAE, rolul meu astăzi aici nu este de a apăra situația drepturilor omului în Turkmenistan și ceea ce a făcut această țară. Nu, eu aici apăr politica angajării. Și mă bucur să aud că Human Rights Watch uh, e în favoarea unei politici de angajare și nu de izolare sau de boicot. Și fără să repet ceea ce am mai spus, credem că acest APC este tocmai instrumentul care ne va ajuta să ne angajăm. acordul internațional comercial e de puțin timp în vigoare. Și atât am avut de spus. Bine, grazie, onorevole Fișera. Uh... Mulțumim, domnule Fișera. Acum doamna Hautala are cuvântul pentru a încheia discuțiile. Aveți cuvântul. Extremely brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Aș vrea să o pot spune politicos, dar mărturisesc că mă frapează aroganța SAE față de problemele reale cu care se confruntă această țară. Nimeni, nimeni nu a spus că se dorește izolarea Turkmenistanului, însă vrem o politică de angajare care să schimbe ceva. Regret să o spun, dar nu sunt deloc convinsă, ba din potrivă, de reala voință politică a SAE de a genera într-adevăr o schimbare. Pentru că asta ar însemna să sacrifice unele elemente avantajoase pe care se bazează SAE în momentul în, că, în care se fac declarațiile comune. Cred că chestiunea instituțională între Parlament și SEA este foarte, foarte serioasă, pentru că uh, se arată foarte clar că Parlamentul European a dorit să aibă acel mecanism de evaluare, dar acel mecanism de evaluare pune în dezechilibru relațiile interinstituționale. V-aș dori, aș, mi-aș dori însă să se reacționeze ca atare la avizul Parlamentului față de acest sistem de evaluare. Mulțumim, doamna Autala. Iată, am avut uh, o reuniune extrem de utilă și extrem de interesantă cu invitați care au uh, călătorit de departe. Avem uh, invitați care au venit din New York. Nu a fost ușor să ajungeți până aici, dar uh, cred că până la urmă mm, a meritat efortul. Doamna Nicolae nu mai e alături de noi, din păcate. Mm, probabil că obține informații înainte de votul din plenară. Doamna Gomes va călători și ea în Turkmenistan și iată va obține informații extrem de utile pentru noi toți. Cred că suntem mai înțelepți decât am fost la începutul acestor discuții. Tocmai de aceea aș dori să vă mulțumesc pentru schimbul de experiență pe care l-ați făcut astăzi aici cu noi. Domnul Tugbatulin ne-a explicat care sunt problemele cu care se confruntă, însă cred că merită tot efortul pentru că, iată, astfel se garantează respectarea drepturilor omului pe viitor. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență în această dimineață. Următorul punct de pe ordinea de zi este cu ușile închise, așadar i-aș ruga pe cei colegi care nu sunt vizați să părăsească încăperea. Uscita, qualche minuto di interruzione prima di procedere al punto successivo. Eh, nel frattempo, mentre definiamo questo